So, I think we should start. Cred că ar trebui să începem. Wir sind zwar noch nicht so zahlreich. Nu suntem uh, destul de numeroși, dar sper că pe parcurs ni se vor mai alătura unul sau doi colegi. Însă, având în vedere că avem o ordine de zi bine încărcată, cred că ar trebui să începem. Vă urez tuturor un bun venit călduros la ședința noastră de astăzi și începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Există obiecții la adresa acesteia, dorințe de modificare? Se pare că nu. V-am comunicat deja că mâine dimineață vom modifica ordinea votului astfel încât avizul Diaconu referitor la politica de coeziune să uh, fie supus la vot, în, să înceapă înainte de a vota rezoluția Bolonia. Văd că nu există însă obiecții, așa că punctul se consideră adoptat. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal, um, proiectul de proces verbal al ședințelor de pe 22-23 ianuarie le puteți găsi în uh, dosarul dumneavoastră, există observații la aceste procese verbale, se pare că nu. Propun atunci să procedăm ca de obicei, să le considerăm ca fiind adoptate atâta timp cât nu se ridică obiecții până la sfârșitul ședinței. Trecem uh, la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintei. Astăzi avem interpretare disponibilă în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză cehă, estonă, maghiară, polonă, slovenă, bulgară și română. Ca de obicei, vă reamintesc că această întâlnire este transmisă în direct pe internet. Trecem acum la deciziile coordonatorilor din data de de februarie 2018. Pot să vă comunic că deciziile coordonatorilor de pe data de 22 februarie 2018, care au fost trimise pe e-mail tuturor membrilor pe 23 februarie, sunt acum considerate ca fiind oficial adoptate pentru că până la termenul de 27 februarie nu s-a ridicat nicio obiecție. Am încheiat în acest fel cu comunicările președintei și trecem de îndată la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de discutarea unui proiect de aviz referitor la situația din Ungaria în urma deciziei uh, Parlamentului European de pe data de 17 mai 2017. Eu sunt raportoare în acest caz. Iată, uh, acum schimb pălăria și bun uh, pălăria de raportoare. Dragi colegi și colegi, acest punct de pordină de zi, cred eu, este unul deosebit de important pentru că nu e vorba doar uh, de un subiect grav și deosebit de îngrijorător, ci despre o procedură deosebită pe care o vom aplica pentru prima dată în acest Parlament și care reflectă gravitatea situației. Mă refer aici la așa numită procedură în temeiul articolului 7. Vă amintiți probabil că Parlamentul European a adoptat uh, o propunere de rezoluție pe data de 17 mai 2017 prin care Comisia Libe a fost însărcinată să inițieze acest, uh, această procedură și să elaboreze un raport special în acest sens pentru a supune ulterior la vot uh, cu ajutorul unei propuneri motivate uh, măsurile care îi se vor măsurile prin, prin care se va cere intervenția Consiliului în temeiul articolului 7, aliniatul 1 al TFUE. Această propunere de rezoluție amintită îi cere guvernului maghiar să modifice, să abroge, de fapt, legislația referitoare la educația superioară. Este o măsură pe care am discutat-o în repetate rânduri aici, în comisia noastră, la ședința coordonatorilor am invitat rectorul Universității Centrale Europene, domnul Ignatiev. Acesta ne-a pus la curent referitor la situația din Ungaria. Eu personal am păstrat legătura cu dumnealui pentru a afla ultimele evoluții. Știți de asemenea că și Comisia, între timp, a înaintat uh, o cauză la CEJ față de um, această legislație referitoare la educația superioară, pentru că aceasta contravine libertății pe piața internă. Recent am discutat cu domnul Ignatiev pentru a vedea cum au evoluat lucrurile și voi propune în consecință două amendamente la raportul meu pentru că am aflat că inițial se prevăzuse ca o delegație maghiară să se deplaseze în Statele Unite, la New York, pentru a lămuri acolo procedura, însă această delegație a fost anulată de partea maghiară și a fost amânată după alegeri, practic la o zi după alegeri. Sincer, nu prea sunt convinsă că această delegație se va organiza chiar la o zi după alegeri sau dacă va fi amânată și mai mult. Oricum voi intra în amănunte, în amendamentul meu, regretăm, după cum spuneam, că nu s-a făcut nimic și că nu s-a găsit o soluție. Între timp, ne-am adresat uh, și guvernului maghiar cu rugămintea de a găsi cât se poate de repede o soluție care să asigure funcționarea viitoare a Universității Centrale Europene. Am primit o confirmare în scris că, într-adevăr, se încearcă aici să se caute o soluție care să permită activitatea viitoare a universității. După cum vă spuneam, așteptăm în continuare o propunere concretă și voi reflecta această situație în raport. În plus, în situația mea, în poziția mea, în, ce scuze, în avizul meu, am abordat și problema segregării copiilor romi. Este o problemă clară, nu doar în Ungaria, ci și în alte țări din regiune. Sunt probleme pe care le cunoaștem. Însă, având în vedere că prin excluziunea socială a populației Roma, șansele lor de integrare socială sau de pătrundere pe piața muncii sunt deosebit de limitate, lucruri care este important, deși nu reprezintă o specificitate maghiară, cred eu merită amintită, scoasă în evidență în uh, aviz. Pentru că intră în domeniul nostru de competențe și, uh, de asemenea, cred că este îngrijorător, am abordat și problema um, restricționării libertății presei. Știți că am discutat uh, în amănunt despre legislația media din Ungaria. Între timp, au existat încercări din partea guvernului maghiar, care au fost apoi retrase în urma intervenției europene, de a introduce obstacole fiscale care ar fi afectat deosebi uh, canalele media străine, precum RTL și cred că și în raportul liber. Această situație va juca un rol important, însă având în vedere că intră în mandatul nostru, cred că este ține de obligația noastră să scoatem în evidență că libertatea mediei, pluralitatea presei și a mediei reprezintă o valoare democratică și trebuie să vedem ca aceasta să fie apărată și promovată și în Ungaria. În avizul nostru trebuie să ne concentrăm, să ne limităm la competențele noastre. Asta înseamnă învățământ, cultură, media. Ne vom referi la aceste domenii în avizul nostru și cred că toate celelalte aspecte le putem lăsa fără grijă pe seama Comisiei Libe pentru că cred că vor fi bine reflectate în uh, raportul lor. Iată de ce vă rog ca în amendamentele dumneavoastră să vă limitați doar la aceste domenii, aceste domenii. Cred că nu dăm o impresie pe bună dacă încercăm să ne ocupăm de toate domeniile, ci să ne limităm doar la competențele noastre. Știți că avize asociate acestor uh, genuri de rapoarte sunt supuse unor constrângeri în ce privește numărul de caractere, de pagini, ce putem aduce noi, ce contribuții. Iată de ce aștept cu mare interes observațiile și sugestiile dumneavoastră și amendamentele pe care le puteți înainta. Mulțumesc! Foarte bine, acum dau cuvântul raportorilor din umbră pentru PP, doamna Șoidrova, care însă astăzi nu este prezentă. Nu știu cine va vorbi numele ei, Sabine? Da, te rog. Am să citesc uh, și vă spun clar, uh, citeți poziția doamnei Șoidrova. Poziția mea, dacă am timp după aceea, am să o prezint uh, ulterior. Situația din Ungaria este îngrijorătoare. Iată de ce este oportun să ridicăm întrebări și să ne ocupăm de situația universităților din Ungaria, însă trebuie de asemenea să respectăm dreptul Ungariei de a rezolva aceste probleme singură. Aș dori să-i mulțumesc președintei noastre pentru proiectul de aviz care reflectă cât de gravă este situația în Ungaria. Grupul nostru, PPE, a cerut cel din tâi un dialog cu guvernul maghiar referitor la aceste subiecte problematice. Multe din aceste puncte fac obiectul unui dialog în curs. Trebuie să așteptăm să vedem care va fi rezultatul. Noi suntem uh, interesați în principal de legislația pentru învățământul superior. superior. Această lege a fost criticată, iar guvernul maghiar a răspuns modificând legea. Proiectul de lege este în continuare analizat de Curtea Europeană de Justiție și trebuie să așteptăm decizia acestea încurajăm uh, guvernul maghiar să inițieze un dialog cu Universitatea Centrală Europeană și alți actori relevanți. Noi vom apăra întotdeauna independența universităților și ne vom ridica mereu glasul împotriva oricărei încercări de a închide universitate din motive politice. Avem anumite reticențe în ceea ce privește formularea privind uh, segregarea copiilor Roma. PP-ul este în favoarea uh, învățământului uh, pentru toți copiii, iar segregarea copiilor romi este o problemă structurală care ne vizează nu doar Ungaria, ci și alte țări. Am, Ungaria, de altfel, a primit uh, recomandări în acest sens din partea Comisiei Europene. Nu considerăm însă că este necesar să se amintească toate acestea în avizul cult. În ceea ce privește independența unui ziar din Ungaria care se pronunță uh, Uh, poate doamna Bocicu poate să pronunțe mai corect decât uh, vorbitoarea. Oricum, uh, închiderea acestui ziar a fost decizia proprietarului, nu a guvernului. Există totuși acuzații cum că acest proprietar are legături cu partidul aflat la guvernare. Este o situație apropiată însă cu ce se întâmplă în alte țări din regiuni, precum Republica Cehă sau Slovacia. Voi înainta amendamentele mele în această direcție și aștept cu mare interes discuțiile și negocierile. Aceasta a fost uh, părerea doamnei Șoidrova. Foarte bine, mulțumesc. Acum trecem la domnul Diaconu. Uh, în linii mari, absolut de acord cu propunerea de aviz făcută de, de raportoare, în linii mari. Însă, o singură observație aș vrea să fac. Uh, apropo de procedură, de diferența între un raport și un aviz, tot o observație făcută de raportoare, doamna președintă. Uh, până la urmă, un raport este un vehicul, un aviz, tot un vehicul. Decât că unul este cât un tren și poți să-ți iei bagajele cu tine, iar un aviz e cât un tramvai și trebuie să te urci cam fără bagaje sau mai puține bagaje. Am traversat genul ăsta de experiență de curând cu avizul pe care, care se votează mâine și am făcut eforturi supranaturale să izbutesc, să conving, n-am izbutit pe de-a întregul, să conving colegii să nu încarce cu bagaje suplimentare, cu periuțe de dinți, cu pioneze, cu lucruri aproape fără importanță, undeva unde nu încape decât ideea principală, una, două, trei și atât. Asta pentru viitor. Mersi. Mulțumesc, Helga Trüppel. Mulțumesc, Petra. Am uh, norocul, uh, ca mulți alții, că pot să-mi prezint părerea mea, așa că am să încep de îndată. Acum când redactezi acest aviz la situația din uh, Ungaria trebuie privit în, uh, într-un context mai general în situația care există între vestul și estul Europei. Ivan Krasnev a scris o carte recent publicată în Germania, unde vorbește despre Europa și unde ne încurajează să încercăm uh, să înțelegem mai mult ce se întâmplă în Europa de Est și să înțelegem cum, uh, după prăbușirea zidului Berlinului, uh, a, în estul Europei s-a inițiat o chemare mai degrabă înspre o, o identitate națională mai mult decât uh, s-a putut observa în uh, Germania de vest, de pildă, după ce aliații ne-au eliberat uh, de naziști. Această mândrie națională care este atât de celebrată de Orban și Kaczynski nu mi se pare sincer de lăudat, mi se pare periculoasă. Uh, însă trebuie să vedem cum putem construi punți politice în Europa, pentru că dacă fiecare își privește propria ogradă, nu va funcționa integritatea și uh, integrarea europeană. Spun toate astea pentru că vreau să înțelegeți de ce cred eu că trebuie să apărăm statul de drept în Uh, Ungaria și în alte țări vizate. Cred că articolul 7 uh, a fost bine aplicat în Polonia, de pildă. Cred că Europa, Comisia Europeană a procedat cum trebuie. Foarte mulți uh, se tem să-i critique pe Kaczynski, de pildă, pentru că apoi ei folosesc această critică în avantajul lor. Însă nu trebuie să ne temem, pentru că noi apărăm valorile europene și tocmai aceasta e situația și în Ungaria. Uh, am uh, prieteni care sunt uh, liberali și democrați și care firește își doresc ca Europa să-i sprijine împotriva acestui uh, val naționalist al guvernului lor. Și asta trebuie să facem. Trebuie să-i sprijinim pe cei care sunt europeni, cei care își doresc un stat de drept, cei care nu au o turnură naționalistă, cei care apără drepturile minorităților, drepturile femeilor, dreptul la avor, de pildă. Sunt multe legate. În principiu, e ideea Uniunii Europene pe care ne bazăm și pe care trebuie să o apărăm. Aceasta este misiunea noastră, mai ales în calitate de deputați europeni. Am a anunțat deja, s-a anunțat deja un caz în Polonia și în Ungaria după motoul că Comisia oricum, dacă vrea, poate să facă orice, însă Comisia are nevoie de unanimitate. Comisia trebuie să facă ceva, să convingă, să oblige aceste țări să respecte recomandările Bruxellesului. De multe ori uh, Bruxellesul se, este acuzat ca fiind un centru care uh, arată de sus în jos ce trebuie să facă statele membre. Mi se pare o greșeală. Nu sunt de acord cu această evaluare. Cine afirmă acest lucru greșește. Uniunea Europeană, Juncker, de pildă, nu poate să îi prescrie Italiei ce politică să pună în aplicare. Poate să facă recomandări, de pildă, în semestrul european, însă nu există o procedură de sus în jos unde Bruxelles dispune și guvernele naționale trebuie să execute. Nu, pentru că nu suntem Statele Unite ale Europei. Unii regretă că nu suntem Statele Unite ale Europei, însă așa stau lucrurile, statele membre au o răspundere și trebuie să și-o asume. Aceasta este, acesta este felul în care gândesc eu în această chestiune și uh, din această perspectivă voi orienta și amendamentele. Sunt însă convinsă că e obligația noastră să apărăm statul de drept european și statul de drept în statele membre ale Uniunii Europene, fără dar și poate. Pentru că dacă apare cineva care spune, ei, nu mai doresc, nu mai le e pe plac, oricum ei au votat pentru Brexit, atunci uh, nu cred că mai avem valori comune. Trebuie să le apărăm pentru că suntem democrați. Mulțumesc. Mai există încă două persoane care s-au înscris la cuvânt. De fapt, colegul uh, Zver și colegul Moșco, dar având în vedere că Sabine Ferhaien trebuie să plece de îndată, putem să dăm cuvântul înainte ei. Sabina, te rog. Mulțumesc. Cred că este foarte important în ceea ce privește sarcina noastră trebuie să o luăm foarte în serios, răspunderea noastră față de raportul liber. trebuie să uh, Uh, scoatem foarte în clar, în evidență, că ne aflăm într-o procedură, nu, ne, nu e vorba doar de o rezoluție unde ne exprimăm avizul, ci trebuie să, ne, să verificăm foarte clar care e situația, care sunt faptele, ce măsuri politice uh, se pot lua, ce uh, nu respectă de prevederile Uniunii Europene și ce încalcă tratatele. Trebuie să vedem care sunt concret acele puncte care nu sunt acoperite de principiile Uniunii Europene și uh, toate pe care de altfel le-am uh, stabilit împreună cu Ungaria. De multe ori, interacțiunea cu Ungaria e mult mai grea, mult mai complicată decât interacțiunea cu alte state cu care am avut probleme asemănătoare. Într-adevăr, în mod formal, multe lucruri se pot clarifica, uh, multe inițiative greșite de altfel au fost retrase în urma intervenției uh, Uh, Uniunii Europene, cum s-a referit și președinta de pildă la legislația media, De altfel însă, întrebarea este cum se va traduce în practică, dacă libertatea presei, de pildă, se va trăi, se va respira și în practică. Trebuie să vedem uh, cum ajunge presa, cum a ajuns presa în situația în care a ajuns, dacă guvernul a avut o anumită influență în faptul că multe canale media au ajuns într-o situație economică dificilă. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acele puncte care sunt legate de articolul 7. Pentru că, da, probleme generale sunt amintite în raport, și dacă vrem să remediem ce nu merge bine în Ungaria, trebuie să ne concentrăm pe acele puncte cât se poate declar în temeiul articolului 7. Mulțumesc, colegul Boșcă. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să încep și vă spune că nu sunt de acord cu mai multe lucruri care s-au spus aici, cu diverse interpretări greșite și prezentări greșite în ce privește legea învățământului superior sau uh, legea privind educația copiilor de rom. Ce îi rog pe colegi să facă este să evite să utilizeze standarde duble, să stigmatizeze Ungaria în acest aviz. Ungaria aparține familiei europene de națiuni reprezintă și apără valorile europene, iar guvernul ungar promovează politici naționale conservatoare, cum ar fi protecția femeilor. Deci resping ferm alegațiile dumneavoastră cum că guvernul maghiar ar fi naționalist, un cuvânt pe care l-ați folosit în conotații negative. Eu ne-aș descrie ca fiind conservatori pentru care valorile europene sunt foarte importante. Unele dintre lucrurile din aviz nu sunt clare. De exemplu, vorbiți despre faptul că <clears throat> Comisia Europeană recunoaște de fapt că legea învățământului superior din alte țări poate să fie mai restrictivă decât legea învățământului superă din Ungaria. Deci Ungaria, de fapt, a făcut pași spre compromis, a negociat, e dispusă să negocieze și cred că am dovedit uh, că avem disponibilitate, că suntem de bună credință, că suntem gata să ne așezăm la aceeași masă cu alte instituții, cu Colegiul Nectin sau cu Universitate din China, Același lucru se poate face și cu Universitatea Centrală Europeană. Aș vrea să le mulțumesc colegilor care au spus, de fapt, că abrogarea legii respective nu ar fi la momentul potrivit, nu există o decizie din partea Curții Europene de Justiție, deci o abrogare ar fi prematură în ce privește ce s-a spus despre segregarea copiilor romi, chiar dumneavoastră, doamnă președinte, a spus că nu e o problemă aparte pentru Ungaria. Ungaria, guvernul maghiar, au făcut multe pentru a îmbunătăți situația. De exemplu, <clears throat> copiii de romi de la vârsta de 3 ani pot să meargă la unități preșcolare, la grădiniță, iar prezența lor la aceste unități preșcolare a crescut. Deci, au existat măsuri uh, favorabile, după cum a recunoscut și Comisia Europeană și comisarul, doamna comisar Iurova, personal a precizat că s-au modificat unele dintre actele normative naționale. Deci, în fața tuturor criticilor, cred că noi, de fapt, putem sublinea că s-au făcut pași majori înainte în ce privește deschiderea noastră pentru o mai bună cooperare. Desigur, e o problema care va trebui uh, soluționată pe termen îndelungat. Observațiile cele mai critice au fost făcute în legătură cu politica a guvernului ce privește mass media și ar spune pentru început că articolul 9 din Constituția Ungariei spune că Ungaria apără libertatea presei și diversitatea de opinie în presă. Avem o lege a presei care spune că redactorii și jurnaliștii au libertate editorială și orice se publică, orice se tipărește, e la latitudinea redactorilor și a proprietarilor publicațiilor respective. În ce privește ziarul Nepsoboceag, faptul că ziarul respectiv a fost închis, nu are nimic de a face cu guvernul. Ziarul pierdea bani din 2007, era un proprietar austriac care a hotărât să le închidă. În ce privește listele, cu paginile internet 888 HU. Aceasta e o pagină privată, n-are nimic de a face cu guvernul maghiar. Guvernul nu e răspunzător de această așa zisă listă neagră de ziariști. Dacă cineva e deranjat de asta, poate depune o plângere <clears throat> la Consiliul Audiovizualului, Consiliul Mass Media, care e independent, are 9 membri. Dacă vedeți că e ceva care nu vă convine, vă puteți adresa cu o reclamație acestui Consiliu al presei, dar nu are nimic de a face cu guvernul, e independent și guvernul nu e răspunzător de asta. Sper că vom putea ajunge la soluții de compromis pentru o, un aviz corect și echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Sper. Hvala lepa za besedo. Jaz se popolnoma strinjam. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu doamna Boscorum. Cred că am politizat deosebit de mult această problemă. Deja președintele maghiar a dat explicații în repetate rânduri în Parlamentul European în acest sens, a venit întotdeauna în Parlamentul European și întotdeauna a explicat cum stau lucrurile. Și întotdeauna orice acord la care a ajuns cu instituțiile europene l-a și respectat. Nu e ca și cum ar spune ceva aici la Bruxelles și după aceea se duce acasă și face altceva. Știm că această lege nu elimină sistemul uh, de învățământ superior. Nu există această problemă, această amenințare, dar uh, Uh, aud foarte multe insinuări în acest sens. Eu cunosc situația în Ungaria și nu e atât de negativă precum în alte țări din Uniunea Europeană. De altfel, uh, vestul european are mult mai multe probleme cu segregarea decât Ungaria. De altfel, din Ungaria vine și provine și o vicepreședintă a Parlamentului European. Arată că exagerăm. Guvernul maghiar a fost ales cu o amplă majoritate și cred că noi ar trebui să măsurăm cu aceeași oca pe toată lumea și nu să avem, să aplicăm standarde diferite. Avem probleme altundeva care nu sunt scoase în evidență. Dacă dispare un canal media, lumea se indignează de îndată. Lucru nenecesar. După care, Ungaria sau în o altă țară sunt atacate mai ales dacă în același timp se organizează alegeri în acele țări. Sunt deosebit de critic așadar față de acest aviz, dar cred că voi rămâne prin, în minoritate cu această poziție. Mulțumesc, am auzit că Comisia nu dorește să intervină. Domnul Diaconu, vă rog. Eh, mulțumesc. Mi se pare, subiectul mi se pare extrem de important, chiar dacă este doar un aviz, cum spuneam, pentru că există riscul să producă un precedent. Eh, mi-a venit în cap, în ultima luare de cuvânt, ultimele, ceva ce în România se petrece acum și anume un post de televiziune foarte angajat ca pledoarie politică, este în faliment de șapte ani de zile și nimeni nu oprește butonul acela care legal trebuie apăsat, pentru că ar însemna automat ca România să fie atacată, incriminată pentru limitarea libertății de exprimare media. E delicat subiectul, trebuie să privim obiectul din toate unghiurile sale. Și apoi. Mersi. Ja, vielen herzlichen Dank. Herzlich... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru intervențiile dumneavoastră. Firește, sunt uh, conștientă că e un subiect controversat, uh, este cât se poate de clar. Nu e doar un subiect controversat aici la noi la comisie, ci în general în Parlament. Și cred că știm cu toții că de multe ori hârtia are multă răbdare, pentru că e un lucru ce scrie în Constituție sau în lege și după aia cu totul altceva ce se întâmplă în viața reală. Nu e nevoie doar de o lege pentru a, limer- pentru a limita libertatea media, ci există și alte mijloace, alte pârghii cu care se restricționează activitatea canalelor diferite de media și căi prin care acestea sunt secate, practic, de finanțare. Și trebuie să veghem mereu pentru că libertatea presei, libertatea de expresie, pluralitatea mediei ehm, reflectă o valoare fundamentală care nu aparține doar de Uniunea Europeană, ci un element esențial de altfel pentru funcționarea democrației. Trebuie să vedem pe ce anume trebuie să ne concentrăm, în ce măsură în uh, situația de față au fost uh, restricționate drepturile jurnaliștilor de direct de lege sau de portițe legale, să spun așa. Sunt de asemenea de acord cu părerea Helgăi Trebuie să că dincolo de această atitudine paternalistă care, de care este acuzată uneori Uniunea Europeană, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să apărăm acele valori fundamentale asupra cărora ne-am pus cu toții de acord. De altfel, toate statele membre, prin faptul că au semnat tratatele uh, nu, că le vor respecta și nu doar în momentul în care s-a semnat tratatul. Eu am ascultat de pildă ce spunea delegația croată, când Croația încă nici măcar nu era membru și știu cât de mult s-au luptat și ce efort au făcut ca aceste valori fundamentale pe care ni le-am asumat cu toții, acestea să fie respectate și într-o țară care urma să adere. Știu că mulți gândesc că trebuie respectate doar până când se semnează tratatul și odată ce s-a semnat tratatul, nimănui nu mai pasă. Nu, nu așa stau lucrurile. Trebuie să vegem cu toții că aceste valori fundamentale să fie respectate și acest lucru se aplică nu doar Ungariei, însă în situația Ungariei există temeri că se încalcă prevederi fundamentale pe aici pe acolo și există uh, văd într-adevăr o disponibilitate din partea guvernului maghiar să poarte discuție, dar sperăm ca aceste discuții să fie purtate cât se poate de repede, pentru ca cât se poate de repede să putem clarifica situația pentru Universitatea Centrală Europeană și celelalte universități din Ungaria, pentru că acestea să fie sigure că pot activa în continuare și anul viitor și după aceea. La ora actuală, ce face guvernul maghiar, sincer, nu mi se pare de ajuns. Știu că în urmă cu un an situația era destul de nesigură și pentru Universitatea din Budapesta. Nu putem accepta pur și simplu eh, ca guvernul maghiar să nu facă nimic. Sperăm ca uh, vorbelor guvernului maghiar să-i urmeze și fapte și să se găsească, să se ajungă într-adevăr la o soluție. Aștept cu mare interes amendamentele dumneavoastră și sper că, în ciuda conflictelor politice, să putem ajunge la un bun aviz pentru comisia noastră. Termenul limită pentru amendamente este data de 26 martie la ora 14 și vom vota pe data de 16 mai, referitor la aviz, iar votul la LIBE va avea loc în iunie. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea proiectului monitorului uh, orașelor culturale și creative de către Centrul Comun de Cercetare. O, astăzi se va prezenta un nou instrument uh, care a fost creat de Centrul Comun de Cercetare în ISPRA, și anume Monitorul Orașelor Culturale și Creative. Este un instrument de control și evaluare pentru membrii comisiei noastre și pentru administrațiile regionale, un instrument uh, de mare interes pentru acești actori. Iar acum uh, le urez bun venit uh, doamnei Valentina Montalto și domnului Stein de la biroul din Bruxelles și am să le dau de îndată cuvântul, nu știu cum v-ați organizat, dar uh, în total aveți cam șapte minute, după care vom începe discuția. Bun venit! Aveți cuvântul! Yeah. Hai! Așadar, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a veni aici. E o cinste și o plăcere să vin aici. Cred că ar trebui să apară și prezentarea pe ecran. Yes, exactly. Um, so let me start by... O să încep prin a vă întreba, după părerea dumneavoastră, care sunt orașele cele mai culturale și mai creatoare din Europa? și care e impactul pe care îl poate avea cultura asupra economiei și societății. Și mai important, cum putem încerca să măsurăm un astfel de impact. Având în vedere <clears throat> activitatea comisiei dumneavoastră, cred că sunt uh, întrebări cu care vă confruntați, cu care sunteți obișnuiți când vreți să culegeți uh, probe și să aduceți argumente pentru a sprijini cultura. La Centrul Comun pentru Cercetare am lansat oficial în iulie, după ce am elaborat un nou instrument de măsurare a activităților culturale, indicatori cantitativi și informații cantitative pentru a ajuta factorii decizionali să dea răspuns la astfel de întrebări mai concret acest instrument sprijinit de comisarul de resort, domnul Navratic, are obiectivul de a da autorităților locale un instrument care să ajute orașele să profite cât mai mult de potențialul cultural pentru a avea orașe inovatoare, atrăgătoare și, mai important, și cu caracter inclusiv și rezilient. Am început cu analiza statisticile oficiale, în special de la Eurostat și cu date experimentale, majoritatea de pe internet, pentru a vedea disponibilitatea statisticilor culturale comparabile și fiabile. Probabil, unul dintre aspectele mai noi ale proiectului a fost tentativa de a <clears throat> trece dincolo de statistici oficiale și în special TripAdvisor a fost foarte util uh, date privind muzeele, zile de concert. Apoi am identificat 168 de orașe creatoare și culturale din Europa, din 30 de țări, încercând să aplicăm criterii obiective comparabile pe plan internațional. 93 de orașe care au fost capitale europenele culturii, 22 parte a rețelei UNESCO de orașe creatoare și încă 53 care găzduiesc cel puțin două festivaluri internaționale culturale. Apoi am măsurat și am clasificat aceste orașe utilizând 29 de indicatori aleși cu atenție începând de un set inițial de aproximativ 200. Selecția s-a făcut pe baza <clears throat> a vizului de specialitate și a bibliografiei de resurs. Apoi am grupat uh, nouă dimensiune dimensiuni acești 29 de indicatori care au la trei domenii principale legate de vitalitatea orașelor. Cu primul am măsurat prezența de locuri și facilități culturale, teatre, muzee, săl de concert. Numărul de visatori atrași pentru a încerca să înțelegem în ce măsură orașele sunt uh, caracterizate de acest uh, fenomen cultural vibrant, apoi am măsurat numărul de locuri de muncă în sectoarele culturale creatoare și inovațiile, brevetele, noile designuri, pentru a înțelege în ce măsură cultura contribuie la economia locală. Cu al treilea, mediul de capacitare a măsurat în ce moduri orașele sprijină cultura și creativitatea. De exemplu, <clears throat> dacă pot să dezvolte un mediu deschis, tolerant față de diversitatea culturală. Care au fost constatările? În primul rând, ce am încercat să facem? Să ne închipuim un oraș cultural creator ideal în Europa, identificând topul orașelor pe baza celor 5 sau celor 9 criterii. <clears throat> Rezultatul a fost că niciun oraș european nu excelează la toate cele nouă. E vorba de un mix din opt orașe, majoritatea de dimensiuni medii. De exemplu, orașul ar avea locuri creatoare ca la Paris, capitalul uman din Leuven, din Belgia, și rezultatele inovatoare ale unui oraș din Olanda, Eindhoven. Am descoperit de asemenea că dimensiunea nu e esențială. Cu alte cuvinte, orașe de dimensiuni medii au rezultate mai bune decât cele foarte mari, mai ales în ce privește indicatorii culturali. Ce ne spune asta? Că orașele din dimensiuni medii, oarecum, au un potențial mai inclusiv și au mai multă cultură pe cap de locuitor. Care sunt uh, câștigătoare la nivel european? În topul celor nouă dimensiuni în ansamblu. Avem un mix de diverse orașe capitale și necapitale. Parisul, Copenhaga, Edinburgh și Eindhoven. Acestea sunt orașele pe primele locuri în comparație cu alte orașe de populație asemănătoare. Parisul, de exemplu, e primul în grupul de orașe cu peste un milion de locuitori. Poate înțelegeți că monitorul nu dă o, o singură ierarhie, ci mai multe ierarhizări pe baza unor grupuri de orașe cu populația asemănătoare. Se găsesc diverse grupuri de orașe și în funcție de PIB pe cap de locuitor. Aceasta era o opțiune specifică făcută pentru că monitorul nostru nu e conceput ca instrument competitiv, ci ca instrument de învățare între orașe în sistem interpares pe baza punctelor forte și a specificităților. În fine, dar nu mai puțin important, analiza acestor date au, a confirmat că cultura contribuie la economia locală. Am constatat că între 2009 și 2013 PIB-ul anual pe cap de locuitor a crescut mai mult în orașele care aveau un scor bun pe indexul cultural. Indexul care rezumă scorul celor 29 de indicatori la care ne-am gândit. Deci, orecum, orașele cele mai creatoare pe plan cultural erau și cele mai reziliente, în ciuda faptului că era contextul crizei economice. Toate datele respective pe care le-am cules și le-am analizat sunt disponibile gratuit, accesibile pe instrumentul online al monitorului orașelor culturale și creative, care va fi upgradat cu noi funcții în curând. În prezent e posibil ca dumneavoastră să introduceți datele proprii, de exemplu, caz că orașul dumneavoastră nu se numără printre cele 168 selectate pentru prima ediție, pentru a-l compara cu alte orașe care sunt deja pe platformă și a înțelege care sunt punctele forte și eventual unde se pot face îmbunătățiri pe baza unor orașe similare în sistemul să Puteți testa impactul potențial al politicilor dumneavoastră, de exemplu, pe baza de număr de locuri de muncă create și efectele monitorul e bine primit în întreaga Europa. Mai multe orașe ne-au contactat. Bologna, Madrid, Valeta, Umea, Palma. Fie pentru a înțelege mai bine cum să profite cât mai mult în utilizarea acestui instrument, fie să-și exprime disponibilitatea de a contribui la culegerea de informații pentru edițiile următoare și a fost prezentat pe pagina 1 în Financial Times și alte organe media și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 suntem într-o fază de discuții. Cred că putem să o facem într-o manieră formală. Uh, aber wir machen das mal einfach der Reihenfolge der Wortmeldungen nach und wir beginnen mal mit Sabine Verheyen. Ja, vielen Dank. Sabine Verheyen. Vortrag. Ich habe eine kurze Nachfrage. Ähm, Sie sagten... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea interesantă. Am o întrebare de follow-up. Uh, a spus că vorbiți despre clasament și um, orașele unde sunt rezultate mai bune la partea de industrii culturale și creative. Sunt aspecte culturale care au um, impact asupra prosperității economice. Diversitatea aceasta um, culturală chiar uh, reprezintă un efect, să spunem, al um, um bunăstării economice, de fapt, care uh, impactează pe care, ce determină ce. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pertinentă. Nu o să intru în detaliile tehnice, dar uh, Noi ne orientăm de la partea culturală la efectele economice. Noi ne-am uitat la efectele um, pe care le are cultura asupra creșterii um, PIB-ului pe capita anual. Deci noi am încercat să vedem cum uh, determină cultura bunăstarea economică, nu invers. Da, așa înțelesesem și eu. Da, m-ați vorbit despre zone care au investit foarte mult și se pare că acestea care au investit în partea culturală au ieșit mai bine din criză decât celelalte care n-au făcut asta. Mm, mulțumesc. Acum, domnul Morganu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am o serie de întrebări. A fost uh, o cercetare in-house? Ați făcut-o dumneavoastră? Ați contractat pe cineva? Cine a făcut-o exact? Vrem să promovăm diversitatea culturală, așa că aș vrea să știu care este relația dintre diversitatea culturală și criteriile acestea pe care le, le folosiți întreaga Europa. Trebuie mult acest lucru. Și a treia întrebare se referă la relația cu universitățile. Ce fel de pondere le-ați acordat acestora, universităților și centrelor de cercetare? În ce măsură um, aceste instituții au fost luate în considerare. Apoi, la partea de indicatori care s-au referit la aspectele culturale și creative, aici se poate face o legătură și cu rețele de excelență. S-a ținut cont de acestea, iar um, um aplicația aceasta spunea că va fi disponibilă până la finele anului. Mai bine ar fi ca um, termenul să fie puțin devansat. Poți să răspund și în italiană? referitor la studiu, cine l-a făcut, cercetarea a fost Centrul Comun de Cercetare. Noi l-am făcut, o echipă de patru persoane care a dezvoltat proiectul acesta. Deci, da, a fost un studiu in-house, intern. Și cum nu voiam ca orașele să fie prea împovărate cu colectarea de date, noi am încercat uh, să indicăm date europene, așa că colectarea de date s-a făcut intern. Noi ce de la Centrul Comun de Cercetare le-am colectat. După aceea ați văzut că um, partea de capital uman a fost uh, uh luată în considerare. Am numărat uh, numărul de absolvenți, uh, de studii umaniste, de studii tehnice, de informatică. Am încercat să vedem um, dacă se acoperă aceste domenii. De apoi am încercat să vedem uh, dacă universitățile din aceste orașe figurează în clasamentele internaționale și unde, cât despre diversitate. Noi am încercat să avem un eșantion de orașe cât se poate de inclusiv, să avem indicatori transparenți, de asemenea. Am uitat, de exemplu, la programele Capitala Europeană culturii, orașele UNESCO, dar n-am vrut să ne limităm doar la această abordare, de aceea am inclus și orașele care găzduiesc, de exemplu, cel puțin două festivaluri internaționale. Și ne-am dat seama destul de, destul de multă satisfacție că dacă folosim aceste criterii nesubiective, am ajuns la un eșantion de orașe foarte divers și la nivel de număr de locuitori, dar și ținând cont de alți factori. Voiam așadar să fim și inclusiv, de aceea le-am dat uh, orașelor posibilitatea să încalce propriile date, pentru că voiam să avem niște criterii uh, obiective, dar bineînțeles că orașele nu se limitează la doar uh, eșantionul nostru. Cât despre uh, aplicație, nu prea vă sunt sigur că am înțeles întrebarea. Am înțeles că va fi disponibilă cumva până la finele anului. Dacă vreți ca și alte orașe eh, să se mm, înscrie, nu știu dacă trebuie să aștepte până la finele anului, poate e prea lung. Eventual s-ar putea scoate mai devreme, în iunie. Da, nu cred că ar fi o problemă. Ce ce vreau să spun? Că începem, da, cu cele care deja sunt incluse în monitor și în cazul acesta o companie externă se ocupă de asta. Și dacă alte orașe vor să se implice și să copieze această aplicație la nivel local, pot oricând să se alăture. Atunci când am selectat, când selectăm orașele, le informăm, bineînțeles, cu privire la faptul că dezvoltăm această aplicație, așa că dacă vor să se implice în dezvoltarea acesteia, ne pot contacta și se pot implica. Mulțumesc. Marie Teres Jimenez. Am o întrebare foarte simplă și foarte scurtă referitor la um, partea creativă și culturală în orașe. Uh, cât de importantă este și în ce măsură se ține cont de aspectele de creativitate științifică, tot ce ține de um, știință, rețele de centre de cercetare, uh, de exemplu, săpături, um, sunt importante că ați vorbit despre artă, teatru și așa mai departe, dar mai sunt um, și astfel de aspecte legate de creativitatea științifică. Cât de importante sunt acestea? Sigur, depinde foarte mult de cât de ample sunt definițiile, de exemplu cea a științei, dar uh, există cel puțin o dimensiune de informatică, tehnologii de acest fel. Dar ne referim, de exemplu, la numărul de absolvenți, dar ne uităm și la numărul de locuri de muncă, um, care includ și TIC și media noi. Deci nu este vorba neapărat de știință per se, mai mult parte de creativitate tehnologică. Mă gândesc la muzee de știință, tipul acesta de activități, festivaluri, care, în general, uh, pot să țină de creativitatea umană, partea aceasta de tehnologie. Da, sunt incluse, clar, pentru că uh, am inclus uh, muzeele prezente, dar nu am făcut un filtru, doar muzeele de artă, de exemplu. Deci toate muzeele au fost, au fost considerate ca parte a patrimoniului cultural al orașului. Deci în sensul acesta, da, sunt incluse. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru întrebări și pentru răspunsuri. Cred că este un proiect foarte bun. Eu, mie tocmai mi-a venit întrebarea următoare. Acele comune care nu se află în prima monitorizare, ci ar dori totuși să participe, cum află, se petrece întâmplător, le contactați direct în rețelele obișnuite pentru comune, neurocities, indiferent despre ce vorba faceți, o promovare activă pentru acest instrument, pentru participarea la acest instrument și care e reacția din partea comunelor. Întotdeauna există această uh, temere că dacă te supui uh, unor uh, standarde, întotdeauna te măsori practic cu alții. Care e reacția comunelor cu cele care participă și cele care nu participă deocamdată, cum află despre acest instrument. Äh, und äh, ob man eine haben kann, welche. Și dacă putem avea o listă completă a celor comune care participă, a întrebat doamna Verheyen. Yes, definitely. Actually, if... Da, sigur. Dacă mergeți pe internet, am uitat să vă spun, apare și uh, raportul um, care este și la intrare și aveți o anexă cu cele 168 de orașe care au fost selectate pentru prima ediție și de asemenea pe internet veți găsi un profil uh, detaliat cu toate aceste 168 de orașe, cu o descriere calitativă scurtă și cu scorul la cei 29 de indicatori. Ideea era ca Centrul Comun de Cercetare să propună ceva orașelor și să încerce să promoveze cât de mult. Și ce feedback am avut a fost uh, într-o voință a orașelor să se implice și să înțeleagă cum să folosească acest instrument mai bine. Cumva, dacă vreți, începem un proces de construire de capacități, pentru că orașele ni se adresează nouă ca să înțeleagă procesul uh, întreg. Uneori vor să găsească, de exemplu, niște benchmark-uri, niște taloane, dacă sunt orașe similare care se descurcă mai bine, să vadă ce fac acestea sau uneori uh, orașe care ar putea să fie parteneri buni în, pentru niște proiecte europene. Acestea au fost um, reacțiile pe care le-am primit. Deocamdată um, se tot um, răspândește zvonul și sigur, pot să ne contacteze pe noi sau pot să folosească platforma pentru a introduce propriile date. Și în acest sens am primit o, o cerere interesantă pentru regiunea Emilia-Romania, care vrea să aplice modelul la toate orașele din regiune, să vadă ce rezultate ies. Herzlichen Dank, Helga Mulțumesc foarte mult, are cuvântul doamna Helga Trüpel. For your presentation. Mulțumesc, Petra. Mulțumesc pentru prezentare. Fac parte din intergrupul pentru industrie creative și culturale al acestui Parlament, ceea ce înseamnă că deja de peste 10 ani discutăm despre industrie creative și cum să putem să acoperim rolul economic al acestora, parte de incluziune socială și partea aceasta foarte interesantă și foarte vie a Uniunii Europene. Dar Uh, ce am constatat la ultimele alegeri a fost că mai ales în orașe uh, oamenii sunt mai deschiși. Dacă te duci la țară, uh, mai ales în zonele defavorizate, sunt probleme foarte mari. Uh, cum putem să tratăm această problemă, dacă vorbiți despre rolul orașului? Ce se întâmplă cu oamenii care nu trăiesc în metropole, în orașele europene minunate, ci trăiesc uh, în mediul rural sau în medii defavorizate? Pentru că eu sunt uh, raportor și pe partea de serviciile de solidaritate și vrem să tratăm partea de um, persoane tinere defavorizate. Știu că acesta este um, accentul aici, dar dacă nu ne, ne axăm și pe partea de mediul rural, ne confruntăm cu mare problemă. V-ați gândit și la această chestiune? Uh, răspunsul este nu, dintr-un motiv foarte simplu accentul nostru era pe o, uh, orașe, pentru că știți ce rol au avut orașele în ultimele decenii, dar pentru că vrem să începem cu un model care să fie aplicabil unde există date disponibile la nivel de orașe, sunt cât de cât disponibile pentru zone rurale, e mai greu. Dar e o problemă nu neapărat personală, ci instituțională. Știu că e o problemă care trebuie tratată, dar uh, va fi greu cu partea de date disponibile. Dar bineînțeles că nu uh, trecem uh, cu vederea această opțiune. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici și ne-ați prezentat acest raport. Cu toții vă urăm în continuare mult succes și ca pe viitor și mai multe orașe să participe la acest instrument și să facă astfel încât orașele nu să poarte doar o concurență între ele, ci să facă un real schimb pentru a vedea ce fac alte orașe, pentru a putea învăța ce pot ele îmbunătăți, ce alte orașe poate deja fac mai bine. Iată, vă mulțumim pentru angajament și vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Vă urez în continuare mult succes! rămânem la cultură și trecem acum la un dialog cu Institutul European pentru Tehnologie și Inovare referitor la viitoare inițiative în economia culturală și creativă. Și îi urez acum uh, Bun venit domnului Martin Kerr, care a venit de la Budapesta și este directorul Institutului European de Inovare și Tehnologie. Dânsul ne va prezenta activitatea Institutului și eforturile viitoare pentru a crea o comunitate a inovării și pentru a încuraja industriile culturale și creative. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici. Aveți cuvântul pentru 5-7 minute. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Caverever din inimă pentru această invitație de a veni Comisia pentru Cultura, pentru că cred că prima oară când EIT vine să se prezinte aici. Avem o ocazie foarte bună să facem acest lucru pentru că ne gândim acum la strategia noastră de viitor pentru um, industriile culturale și creative. Înainte să ajung la acest subiect, aș vrea să vă fac uh, o scurtă prezentare cu privire la uh, EIT, poate nu vă este foarte cunoscut, care sunt realizările noastre și apoi să ajung și la strategia noastră uh, viitoare. O să încerc să fiu succint, având în vedere că timpul este limitat. Am să încep cu începutul, să vă spun un pic despre înființarea EIT, care a venit ca urmare a sentimentului că Europa rămânea în urmă la partea de inovare. Europa se descurcă foarte bine la partea de cercetare. Am văzut Um, un exemplu foarte bun al aur, cu un instrument foarte interesant, dar stă mai puțin um, bine la partea de punere pe piață de uh, noi produse, mai ales dacă comparăm cu Statele Unite, Asia, cu Israelul. Așa că uh, am creat EIT, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, uh, care s-a format ca să încerce să trateze această discrepanță între cercetare foarte bună, universități foarte bune, dar nu suficientă inovare uh, și um, încearcă să formăm parteneriate care să încurajeze o cooperare și mai mare între um, universități, companii, uh, centre de cercetare. Noi numim acestea comunități de inovare. Noi încurajăm uh, studenții să devină antreprenori, să uh, transforme niște idei în startup-uri, în produse, să scoată lucrurile din laborator și să le pună pe piață. Acesta este mandatul pentru care am creat EIT. La 10 ani după crearea sa, chiar am reușit acest lucru, am creat uh, comunitatea cea mai mare de inovație, avem peste 1000 de parteneri, peste jumătate sunt uh, companii, startup-uri, uh, reprezentanții ai industriei și avem mai multe hub-uri de inovare în um, Europa și câteva care se referă la uh, Um, provocările societale. În acest moment uh, tratăm uh, schimbările climatice, digitalizarea, sănătatea, energiile regenerabile și materiile prime. Sunt provocări societale, uh, iar în acest moment avem un apel în curs pentru două noi um, astfel de comunități pentru mobilitatea urbană și producție. Sunt subiecte așadar care se referă la creștere, la competitivitate, locuri de muncă, în Europa. Iată care este ecosistemul pe care l-am creat în acest moment și care vine cu inovare și cu antreprenoriat. Nu spunem doar acest lucru, avem și dovezi în acest sens, pentru că anul trecut s-au încheiat două studii cu privire la EIT, unul făcut de Comisia Europeană la evaluarea la jumătatea parcursului și cel de-al doilea a fost un studiu de impact cu privire la uh, impactul concret economic și de societate pe care l-a avut EIT și acesta arată că aceste comunități de inovație au fost create și au um, sprijinit peste 800 de companii și au creat peste 600 de uh, locuri de muncă dar uh, a ajutat, a ajutat și investiții de milioane în startup-uri și de asemenea am ajutat la punerea pe piață de 400 de produse de, și servicii inovatoare. Deci noi chiar venim cu rezultate și cu soluții concrete la provocările de societate. Și vă dau un singur exemplu Skeleton Technologies, o nouă uh, o soluție de stocare de energie, de baterii. Este foarte interesant, el vine dintr-un oraș foarte mic, din Estonia, la Universitatea din Tartu, unde s-au făcut cercetări încă din anii 90 cu privire la grafen, um, care să um, ducă uh, la ultracapacitori, așa se cheamă, aceste um, baterii uh, de nouă generație. Mm, în momentul în care acest proiect mic de cercetare a fost incorporat într-o comunitate, a devenit unul de mare succes și a atras peste 40 de milioane de mm, uh, euro în investiții și a venit deja cu produse, dispozitive de stocare a energiei, care sunt folosite, de exemplu, și de ESA, și care pot să fie um, puse în aplicare, mai ales în sectorul mobilității. Este o poziție foarte bună de succes în care se poate, prin uh, conectări cu comunitatea de inovare, să ajungă un centru mic, uh, o poveste de mare succes. Și vedeți uh, și pe um, directorul general și spune că acordă merite pentru EIT, pentru succes, pentru că nu s-ar fi descurcat fără sprijinul EIT. De asemenea, EIT are și o dimensiune de învățământ foarte puternică. Am să vă dau un singur exemplu la partea de program de educație pentru antreprenori. Acest lucru se regăsește și în um, domeniul de, de aplicare al comisiei noastre, de ceea ce vă ocupați. Noi încercăm să găsim um, um, tot felul de uh, formări de la universitate care au o, o parte foarte Uh, concrete și de antreprenoriat, adică absolvenții să nu fie doar uh, uh formați o parte tehnică, să fie inginer, ci să poată să, uh, devină, să deveni și antreprenori, să fie uh, oamenii de afaceri de mâine și să ducă la inovări care să rezolve provocările societale. Avem niște programe pe care le avem în acest moment la universitate. Acestea au fost evaluate și sunt uh, unele unice. Se concentrează pe competențe, creativitate și inovație toate acestea au și o dimensiune, dimensiune foarte clară de mobilitate. Studenții clar trebuie să meargă în cel puțin două state europene și primesc o diplomă dublă și o, o mențiune că a ă, întrunit aceste rezultate de antreprenoriat, inovație și mai departe. Și în acest moment se pune din ce în ce mai mult accentul pe educația digitală, Ah, una dintre eh, comunitățile noastre este cea digitală și avem niște programe foarte puternice de formare unde se amestecă formarea online cu formarea clasică în sala de clasă și um, are și o dimensiune de antreprenoriat foarte mare și în ultimii ani a, EIT mm, a făcut studii pilot pentru diferite formate, de exemplu pentru um, femei antreprenori, unde lucrăm cu fete de 12-18 ani pentru a le spori competențele digitale, să le dăm exemple de uh, antreprenoare de succes și să le încurajăm să participe în sectoarele inovatoare și să urmeze studii în acest sens. Uh, Asta mai facem așadar și acum uh, să trec la viitor, pentru că în acest moment EIT își pregătește strategia pentru după 2021 și, de fapt, uh, pe aceasta a depus-o către Comisia Europeană um, în decembrie și în strategia aceasta nouă am uh, fixat patru noi obiective care se bazează pe ce am făcut până acum și am făcut bine. Vrem să ne bazăm pe instrumentele de succes, modelele de succes pe care le-am uh, avut. Vrem să uh, continuăm să consolidăm uh, ecosistemul de inovare pe care l-am instituit, uh, să devină și mai puternic și să avem o acoperire europeană și mai mare Baza este deja foarte bună, de asemenea vrem să tratăm în continuare provocările societale care există cu sprijinul pe care îl avem, dar vrem și uh, sprijin uh, sub, mm, suplimentar și domenii suplimentare și anume industriile culturale și creative și o să revin la acest lucru și vrem să avem programe de educare pentru antreprenori în continuare și să extindem uh, agenda dincolo de programele universitare pe care ne concentrăm în acest moment. Pe măsură ce avem mai multe inovări de acest fel, vrem să le și răspândim mai bine pentru ca mai multă lume din Europa să poată să profite de pe urma lor și să se creeze sinergii cu alte programe. Așa că în această strategie, una dintre noile comunități de inovare pe care o propunem se referă la industriile culturale și creative, ceea ce, bineînțeles, că ține de competența comisiei dumneavoastră. De asta se ocupă Comisia Cult așa că aș dori să vă prezint acest lucru pe scurt și să primesc un feedback de la dumneavoastră și întrebări. Propunerea noastră ar fi, dacă e bine să avem o comunitate uh, în, um, pe um, industriile culturale și creative, dacă să facă parte din strategia noastră, dacă o analiză de acest fel ar fi uh, bună pentru uh, provocările existente în acest domeniu noastră și bine ca mine că creativitatea este absolut esențială pentru industrie culturale și creative și știți la fel că digitalizarea oferă noi uh, oportunități în acest domeniu. În același timp, Europa are o un patrimoniu cultural foarte puternic, un conținut cultural foarte bun, dar nu se pricepe foarte bine să transpună asta în inovare și în produse inovatoare și servicii de care au nevoie cetățenii și de pe urma cărora pot să profite. Bineînțeles că sunt uh, rezultate diferite în părți diferite din Europa, dar în mare vedem că Europa nu are un nivel ideal de performanță, așa că există o marjă de oportunitate foarte mare în acest sector și noi considerăm că dacă am avea o astfel de comunitate de inovare, am putea ca exploata acest uh, potențial. Și în plus e o posibilitate ca Europa să devină din nou mai vizibilă la nivel global, să reprezinte un ambasador al valorilor prin uh, cultură, prin patrimoniul său cultural, dacă prezintă aceste valori în ansamblul lor. Deci, la ce v-ați putea aștepta dacă am avea o astfel de comunitate? Păi, în primul rând, ar putea ajuta la depășirea fragmentării pe care o avem în acest sector și ar crea o masă critică pentru cercetători, studenți, antreprenori și uh, profesori. Ar putea să ajungă la un nivel uh, paneuropean competențelor. S-ar putea crea momente, modele noi de guvern și uh, un accent pe aceste activități creative și culturale și poate să creeze și un impact economic real Lucruri de muncă, noi antreprenori, noi afaceri, noi tehnologii care s-ar folosi în acest domeniu. Și ce mai oferim este cu caracter sistemic și pe termen lung, pentru că aceste comunități durează între 7 și 15 ani. Finanțarea este de cam 400 de milioane de la Comisia Europeană, ceea ce ne permite să avem un impact real, o transformare legală. Mă opresc aici. Deci noi oferim educație pentru antreprenoriat, accelerarea start-up-urilor și mai multe cercetări care ar ajunge să fie inovații. Și, bineînțeles, acest lucru s-ar transpune în noi produse, servicii și piețe. Eu cred că este o șansă pentru Europa să crească economic și să crească uniform cu, pe baza patrimoniului său. Este vorba de o agendă de care ne trebuie care ne trebuie foarte mult și sunt foarte curios să aflu întrebările noastre, vă răspund la întrebări. Ja, vielen, vielen herzlichen Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că ne-ați ilustrat ce planuri aveți de viitor. Două persoane s-au scris la cuvânt, înainte de toate doamna Helga Truppel. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În 2004, când mi-am început activitatea ca europarlamentar, aveam agenda Parlamentului, agenda Comisiei Europene cu obiectivul declarat de a deveni în 2010 cea mai mare societate a cunoașterii. Am eșuat. Nici măcar acum, în 2018, nu suntem cea mai mare societate a cunoașterii la nivel global. Aș dori să știu care sunt obstacolele, după părerea dumneavoastră. Ați spus că avem uh, un eșec al pieței, că nu reușim uh, să gestionăm piața, monopolurile digitale, cu noile modele economice, iar noi, europenii, suntem destul de reticenți în fața acestor noi forme. Aș dori să detaliați motivele. Ce spuneați acum? Va exista un impact economic real și comunități inovatoare în șapte până la zece ani, poate fi adevărat, dacă mizați pe parteneriate public-privat, nimic nou și dacă vreți să implicați cetățenii, lucruri pe care le promovăm și noi. Nu vreau să par naivă, dar sincer nu văd cum ar putea institutul dumneavoastră să aibă un impact. De ce dumneavoastră dacă noi n-am reușit în ultimul deceniu? Mulțumesc foarte mult! Cristina Gribașca Mulțumesc foarte mult! doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc și eu pentru această întrebare. Am trei întrebări. În primul rând, Comisia Europeană a anunțat în luna iunie anului trecut că Institutul European pentru Inovare ar trebui să-și extindă domeniul de activitate incluzând absolvenți și doctoranți în aceste activități inovatoare. Există un proiect în, în curs în acest sens? La doua întrebare. De fapt, cele spuse adineori de doamna Helga Trupel. Asistăm la o fragmentare teritorială și vreau să vă întreb referitor la aceasta. Și acum, în al treilea rând, firește, ar fi bine, după cum spuneați, să, ca cele prezentate să fie privite drept patrimoniu cultural, dar acum, sincer, cum putem încuraja și antreprenoriatul în sectorul cultural? Acum uh, dau cuvântul invitatului nostru pentru a răspunde la aceste întrebări de locușoare, zic eu. Mulțumesc, am să încep cu cea din tâi. Cred că face o legătură directă între activitatea institutului nostru și situația generală în Europa, între cercetare și inovare, mi se pare un pic deplasat. Nu cred că institutul nostru este cel care poate depăși lipsa de inovare în Europa institutul poate să-și aducă un aport și mai ales pe studiul pe care l-am uh, finalizat anul trecut, studiul de impact, avem acum uh, o dovadă concretă că am făcut acest lucru. Institutul uh, nostru e o mică parte doar din Orizont 2020. Acest program e menit să ajute Europa să progreseze în cercetare și inovare, însă institutul nostru nu poate face aceasta singur, nici măcar Orizont 2020 nu poate face singur toate acestea. Există progres, există uh, un drum înainte, dar, după cum spuneai, uh, dilema identificată în urmă cu 10 ani există în continuare. Europa duce lipsă de capacitate de inovare, dar asta nu înseamnă că ar trebui să punem capăt uh, programelor de cercetare, ci să le sporim. Ar trebui să facem și mai multe. Cred că avem nevoie de un efort suplimentar în acest sens. Aveți absolută dreptate, în sectorul digital probabil Europa a rămas în urmă, alte colțuri ale globului uh, au uh, luat frâiele mână, dar uh, situația oferă și oportunități. Industriile creative, schimbările climatice, um, sectorul alimentar ar putea să fie domenii unde Europa ar putea să preia rolul fruntaș și să deschidă noi căi. Iată ce propunem și propunem că Europa să-și amplifice efortul. E nevoie de mai multă inovare pentru a remedia lacunele și deficitele existente. Acum, în ceea ce privește raportul din 2014, arăta două probleme, și anume că deocamdată institutul nu putuse să-și uh, arate, să-și confirme eficacitatea și funcționarea. Am luat numeroase măsuri pentru a aborda aceste lacune. Institutul nostru e unul nou, trecem și noi printr-o etapă de învățare, a trebuit să facem modificări, am constatat uh, rezultatele impactului nostru, lucruri confirmate anul trecut de două studii și am făcut uh, eforturi enorme pentru a ne simplifica operațiunile, firește, cu o mie de parteneri de-a lungul Europei și șase comunități de inovare există o anumită complexitate. Pentru, pentru ca inovarea însă să rămână, să dea roade, trebuie să rămână simplă. Și cred că am reușit să reducem enorm complexitatea și astăzi vedem roadele. O altă întrebare se referea la deosebirile și diferențele care există în Europa când vine vorba de capacitatea de inovare. Am constatat și noi acest lucru și am văzut, de asemenea, că uh, activitatea noastră este relevantă pentru uh, și inovării, acele hub de inovare din uh, Berlin sau Londra, activitate absolut necesare pentru inițiative asemănătoare în Polonia, România, de pildă pentru a încuraja parteneriatele. În 2014 noi am introdus schema regională de inovare și la ora actuală 17 țări care în mod formal nu participaseră în activitatea noastră fac parte din Institutul European de Inovare și o parte din uh, și inovarea pe care o alucăm uh, țărilor care participă la proiecte e dublă față de finanțarea alocată în orizont 2020. Încercăm să facem așadar tot ce ne stă în putință pentru a încuraja inovarea în Europa, pentru că Institutul European de Inovare este un institut pentru toată Europa. Mulțumesc foarte mult. Misiunea Institutului dumneavoastră este una foarte importantă. Și am avea nevoie de tocmai ce spuneați, centre puternice de inovare peste tot în Europa. Mai ales de aceea, pentru că Europa, după cum ați constatat și dumneavoastră, pierde acest concurs al tehnologiilor inovatoare în fața Asiei, dar și în fața altor țări. Și China câștigă tot mai multă inovare. Și Europa pare o damă bătrână care nu mai reușește să țină pasul. Trebuie să ne gândim ce putem face nu doar uh, crearea unor politici, a unor structuri, ci o inovare, să transformăm inovarea într-un stil de viață. Max Weber spunea că avem inovarea în gene. Și așa ar trebui să procedăm. Să introducem în logica noastră de muncă acest, acest gând. Ar trebui să fie avantajul nostru comparativ. Avantaj pe care însă în ultimul deceniu l-am pierdut. Ar trebui să învățăm deja copiii mici să facă din inovare un stil de viață. Mulțumesc, domnul Morganu. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că în, în discursul dumneavoastră ați reunit cuvintele creativitate, cultură, antreprenoriat și inovare. Și la un moment dat, în introducere, insistați asupra ideii creativității ca și cum inovarea ar fi un fel de consecință, după care discursul mizează pe inovarea produselor și te- inovarea tehnologică. De ce spun asta? Pentru că Parlamentul European s-a expus, s-a pronunțat clar printr-o rezoluție referitoare la industria culturală și creativă și anumite lucruri le-a cerut în mod clar. A cerut o alegere strategică care să fie finanțată de la EFSI, a cerut uh, o serie de proiecte, numerele sunt ridicate și nu e deloc adevărat că noi, în ce privește industrie culturale și creative, suntem în urma altora atunci. Întrebarea mea e următoare. Institutul față de toate aceste puncte și față de solicitările de finanțare, noi ne-am ocupat cu EFSI, am obținut EFSI 2, tocmai pentru a finanța o serie de soluții progresive referitoare mai ales la industria de mici dimensiuni și medii dimensiuni. Alte țări au făcut alegeri strategice diferite. Firește, îmi închipui că a vrea să concurezi la acel nivel înseamnă să-ți schimbi modelul de producție. Întrebarea mea așadar e următoarea. Cu 20 de milioane de euro nu e o sumă irelevantă, însă, dar ce urmăriți să faceți cu această sumă? A spune mereu trebuie să, trebuie să, trebuie să, nu intră în fișa postului unui politician sau al unui institut. Iată de ce am creat un proiect care, într-adevăr, abordează inițiative Mă refer aici și la centre de cercetare care există, care activează, care produc și insist mai ales asupra faptului că uh, nu trebuie să cădem în ideea că inovarea reprezintă doar inovarea de produs, pentru că și în această privință există progrese în Europa care trebuie recunoscute. Dar să nu ne limităm uh, la toate acestea pentru că riscăm să rămânem într-un cerc mult prea restrâns. Îmi cer scuze pentru sinceritate, dar uh, mi s-a părut uh, obligatoriu să, devin, să vin cu această sinceritate. Mulțumesc, poate o completare și din partea mea. Există multe zvonuri care circulă referitor la viitorul programelor și toate aceste zvonuri pe care le-am auzit îmi spun că domeniul industriilor creative și culturale nu mai apar în noul program Orizont 2020. Iată de unde și întrebarea mea referitoare la orientarea dumneavoastră viitoare și planul de a vă ocupa de industrii culturale și creative care ar trebui să fie finanțate din orizont 2020. Cum s-ar potrivi totul? sunteți la curent cu acest zvon? Are un temei? Ar fi totuși o chestiune decisivă, da, decisivă dacă vrem să ne ocupăm de mai multă inovare. Poate ar fi o contradicție. Vă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări și observații. Aș dori mai înainte de toate să confirm observațiile făcute de domnul Zver Ați descris foarte bine ce urmărim să facem, cum putem crea o cultură a antreprenoriatului în Europa. Eu aș fi mai optimist pentru că lucrăm foarte mult cu tinerii, cu studenții, cu startup-uri și vedem un potențial considerabil în Europa de a continua, de a progresa. Dacă nu le oferim însă acestor tineri, acestor studenți, contextul adecvat, riscăm ca acesta să plece din Europa, să meargă în Silicon Valley, unde să-și pună ideile în aplicare. Și vrem să combatem acest uh, fenomen, vrem să colaborăm cu statele membre pentru a le putea oferi ecosistemul uh, de inovare care să permită ca acest tineri să rămână în Europa și care chiar să aducă antreprenori în uh, Europa prin programe de inovare. Și ce vrem să facem? Am să fiu succent o comunicare a, inovare, a inovării se dezvoltă, se derulează pe 7 până la 15 ani, urmărește să devină independentă din punct de vedere financiar după acest interval, să poată funcționa așadar și fără sprijin uh, de la Uniunea Europeană. Concret, acei 400 de milioane de euro sunt uh, folosite de catalizator pentru a atrage finanțare din industrie, din uh, alte comunități de inovare să creeze, tocmai uh, să încurajeze cultura antreprenoriatului în Europa și să încurajeze oamenii să devină inovatori în industriile culturale și creative. A accelerat, de pildă, în același fel cum s-a întâmplat și pentru tehnologia uh, bateriilor de tip uh, skeleton are proiecte concrete de inovare unde universitățile, centrele de cercetare colaborează la adresa unor produse concrete pe care le vor scoate pe piață. Iată ce face institutul nostru și facem asta în mod uh, reușit. Înțelegem într-adevăr că peisajul e unul fragmentat, pe patrimoniul cultural nu lucrează îndeajuns cu industriile culturale pentru a crea un mediu de afaceri și în industrie culturale, industria muzicii, industria filmului și altele. Deci peisajul e destul de fragmentat. Iată de ce credem că modelul nostru de cooperare, de a reuni actorii implicați, poate face deosebirea și poate obține efectul pe care poate programele de până acum nu l-au atins. Și datorită naturii sale europene, de asemenea. Acum, în ceea ce privește programul cadru nou, succesorul programului Orizont 2020, nu cred că sunt persoana cea mai în măsură să discute despre cum și ce formă va lua viitorul program. Da, poate o inițiativă a Institutului ar putea primi finanțare din acest program viitor, poate sub altă formă. Acum uh, trebuie să elaborăm o strategie fezabilă care să dea roade pentru Europa și, firește, rămâne la latitudinea Comisiei a dumneavoastră și a Consiliului pentru a decide cum vom continua pe viitor. Da, mulțumesc foarte mult. Comisia dorește să ia cuvântul. Doriți să interveniți? Bine. Atunci am uh, încheiat. Vă mulțumesc domnule Kern, pentru explicațiile dumneavoastră și vă urez în continuare mult succes în activitatea dumneavoastră și sunt convinsă că vă vom invita când va veni vremea pentru a ne comunica reușitele dumneavoastră în domeniul industriilor culturale și creative. Herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Ja, wir sind hier vorne gerade etwas erstaunt, dass die Kommission. Äh Suntem uh, sincer destul de surprinși că Comisia nu a avut nimic de spus, dar uh, lăsăm lucrurile să treacă. Am ajuns în acest fel la sfârșitul ordinii de zi și rog membrii comisiei să părăsească sala, le urez o seară plăcută și îi rog pe coordonatori să rămână în sala pentru ședința coordonatorilor care va începe peste fix 15 minute. Vă mulțumesc!